Okay, thank you, Vitold, for chairing the last... Îți mulțumesc, Vito, pentru că te-ai ocupat de punctul anterior. Trecem acum la punctele 6 și 7 de pe ordinea de zi. Avem uh, taman o oră la dispoziție pentru aceste două puncte. Aș dori să vă urez bun venit, de asemenea, numele doamnei Natalie Oazou, președinta subcomisiei noastre pentru securitate și apărare. Dragi colegi, vom discuta acum despre raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comună. Proiectul de raport a fost uh, distribuit în urmă cu câteva săptămâni, dacă mi-amintesc bine. Sper că ați avut ocazia să îl parcurgeți. Salut șansa de a putea colabora asupra acestui raport de importanță strategică, spre deosebire de raportul Consiliului în ce privește politica de apărare și securitate comună adoptat la jumătatea lunii octombrie, eu am decis intenționat uh, să nu fac uh, o evaluare la nivel geografic a contextului, având în vedere noul mandat uh, la nivel european, cred că Raportul AFET ar trebui să se concentreze asupra următoarelor trei puncte principale. În primul rând, multilateralismul, după cum știți, e în joc, alianțele de până acum sunt puse sub semnul întrebării, este prin urmare nevoie de o Europa mai puternică, unită, mai eficace. Avem nevoie de coaliții cu țări care ne împărtășesc valorile pentru a apăra ordinea globală bazată pe reguli. Este deosebit de important, de altfel, mesajul pe care ni l-au transmis mulți din uh, interlocutorii noștri la New York, la ONU, luni și, lunea și marțea trecută. Cea de-a doua idee, pentru um, a deveni mai puternici, uh, am convingerea că este necesar să se întărească rolul Parlamentului European ca pilon al politicii uh, comune um, externe și de apărare. Această politică are nevoie de o dimensiune parlamentară, în acest fel am putea atinge obiectivul unei Europe mai puternice. În continuare, pentru a face față amenințărilor la nivel global, este important să consolidăm PESCO prin mai multe inițiative, de pildă să folosim votul de prin majoritate calificată, crearea unui uh, în structura Europe, Consiliului European, să urmărim uh, evoluția amenințărilor legate de schimbările climatice și să preîntâmpinăm amenințările de natură hibridă. După cum știți, având în vedere că e Uh, ne aflăm într-un nou mandat, uh, să organizăm împreună cu subcomisia sede acest punct. Nathalie Loazou vă dau ulterior cuvântul raportorului Arnaud Danjon, imediat după ce vom discuta punctul referitor la PESCO. După cum spuneam, cred că ar trebui să ne concentrăm asupra ideilor principale pentru următorul an și să evităm suprapunerile cu raporturile anuale anterioare sau să um, și să evităm să adugăm elemente care ar intra în competența sede. Salut de pe acum contribuțiile dumneavoastră sub forma amendamentelor pentru a ne asigura că avem un raport bine structurat. Aștept acum contribuțiile dumneavoastră, așa că dau direct cuvântul deputaților. Ca de obicei, um, dau cuvântul uh, reprezentanților grupurilor politice, dacă sunteți de acord. Domnul Băsescu pentru PP are cuvântul acum? Sau Michel Galler? Cine a cerut cuvântul? Traian, te rog. Thank you, Mr. Galler. <laughs> Mulțumesc, domnule Galler. President. Domnule președinte, din câte văd, raportul e unul solid. Salut uh, intenția de a avem un, un raport cât se poate de ferm în ceea ce privește politica externă și de securitate comună. Am câteva observații totuși. Pot venit clipa să includem în raport o evaluare privind plus valoarea acestei uh, politici de securitate și de apărare pe care Uniunea Europeană a decis uh, să, o dezvolte pe viitor. Un alt element care, după părerea mea, e necesar e următorul. trebui să ne întrebăm care este legătura între capacitatea de apărare a Uniunii și NATO. Raportul lasă deja impresia că NATO nu ne-ar interesa în mod deosebit. Și, după părerea mea, ar trebui să scoatem în evidență faptul că parteneriatul NATO este un element fundamental, fie și în relația cu Statele Unite, dacă îmi permiteți. Cred că acest lucru trebuie scos în evidență cât se poate de clar în proiectul nostru de raport. În același timp, trebuie să ne articulăm uh, capacitățile de care dispunem în funcție de natura amenințărilor. O armată europeană e o idee, însă articularea acestei armate și acestor capacități de apărare pe măsura amenințărilor la adresa Uniunii Europene mi se pare un element foarte important. Și ultima observație, de altfel voi trimite amendamentele înscris, scris, Cred că acest raport, deosebit de important de altfel pentru Europa, trebuie să fie și pe înțelesul copiilor uh, de gimnaziu. Poate ar trebui să folosim un limbaj mai accesibil pentru cetățenii mai ales pentru tineret. Poate limbajul pe care îl folosim e unul prea conservator și ar fi bine să avem documente formulate astfel încât să fie pe înțelesul tuturor. Mulțumesc. Spuneți că limbajul nostru este mult prea conservator? Da, am înțeles că domnul Băsescu spune că limbajul pe care îl folosim la Parlamentul European este prea conservator. Da, uh, aș spune eu că limbajul pe care îl folosim în Parlamentul European este excepțional, e clar. Nu întâlnesc adesea foarte mulți oameni în afara Parlamentului care să vorbească aceeași limbă, asta e clar. Domnule președinte, dacă îmi permiteți, pentru că e totuși uh, un comentariu pe care trebuie să-l fac. Eu cred cu sinceritate că rapoartele noastre trebuie să fie pe înțelesul uh, tuturora, chiar dacă nu e neapărat un lucru agreabil pentru noi. Da, eu n-aș putea să fiu mai mult de acord. Trebuie să ne asigurăm că toată lumea în acest parlament de altfel înțelege raportul. După care trecem la cetățeni. Da, dar cetățenilor le cerem să uh, voteze, după care am văzut cum britanicii n-au înțeles de fapt ce vorbim. Da, sunt absolut de acord. Haideți să încercăm înainte de toate să vedem ce facem în această dimineață aici. SND nu dorește să ia cuvântul, Renew, nu, trecem la domnul Butikofer de la Verzi, mai mult limbaj conservator. Da, domnule președinte, am să încerc să fac tot ce îmi stă în putință, deși inițial dorisem să vă felicit pentru proiectul de raport Acum însă, având în vedere că folosește un... Nu pentru că folosește un limbaj conservator, ci pentru că arată um, cât de important și de progresist poate fi uh, să nu uh, intri în uh, pol- polilogie, de fapt. Eu sunt absolut de acord cu ce spuneați uh, adineori uh, referitor la multilateralism. În același timp, însă, reamintesc că președintele anterior al Comisiei, Jean-Claude Juncker, ne-a recomandat tuturora să dobândim o competență de a face politică globală și cred că este o rugăminte justificată la adresa noastră a tuturor, așa că uh, în calitate de ucenic al acestei competențe de a face politică globală, ne putem permite deja uh, să ne considerăm maestri și, uh, prin urmare, să putem da tonul la nivel internațional deja. Eu cred că ar fi destul dacă ne putem considera parteneri când vine vorba de multilateralism și de această competență de a face politică la nivel global. Cred că ar trebui un pic să ne moderăm ambițiile și să dăm dovadă de mai mult realism. Am uh, regretat uh, când doamna Mogherini vorbea de Uniunea Europeană drept superputere. Cred că e o ambiție iluzorie. Și dacă am vrea să jucăm un rol concret, uh, cred că ar trebui să dăm dovadă de mai mult pragmatism. În al doilea rând, da, sunt de acord cu decizia dumneavoastră de a nu uh, face un fel de radiografie globală, însă regret faptul că în raport nu discutați despre strategia de conectivitate a Uniunii Europene. Nu e un element cu caracter regional, ci e o abordare cu caracter global prin care încercăm să introducem uh, un fel de sânge conceptual în acest corp al politicii noastre um, externe. Având în vedere că am primit reacții favorabile în acest sens din partea partenerilor uh, asiatici, mai ales din partea uh, prim, premierului japonez, Abe, care a venit uh, la Bruxelles pentru a semna un acord în această privință. Nu cred, prin urmare, că ar trebui să ne ascundem aceste contribuții progresiste și ar trebui, din potrivă, să le scoatem în evidență. Și a treia observație, coeziunea europeană în politica externă, am ajuns la concluzia că ar fi cazul să nu mai cerem ca Uniunea Europeană să se exprime cu un singur glas. Nu cred că acest lucru se va întâmpla vreodată. Și m-aș bucura mai degrabă dacă marea majoritate ar putea să uh, adopte o linie comună în loc să tot negociem de fiecare dată și să încercăm să-i convingem pe aceia care nu vor să facă parte din clubul nostru și vor să pună bețe în roate în calea coeziunii europene. Ar trebui așadar să ne concentrăm mai mult pe ce facem împreună, chiar dacă nu toată lumea e permanent implicată. Ar trebui să ne concentrăm mai puțin așadar pe cum ne exprimăm neapărat împreună. Vă mulțumesc, domnule Butikofer, pentru comentariile dumneavoastră acum pentru grupul ID Jerome Rivière. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că observațiile mele nu vor veni ca o surpriză. Am urmărit cu mare atenție um, raportul dumneavoastră referitor la punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune. E o politică care încearcă să se substituie politicilor naționale, externe, uh, politică promovată la nivel european de serviciu de acțiune externă și uh, de înaltul reprezentant. Spuneți că Uniunea Europeană este un actor exclusiv în ce privește relațiile internaționale, dorind uh, o consolidare a autonomiei sale strategice. În raport vorbiți de o politică externă care să unească instituțiile europene, cât și ministrele, ministerele, îmi cer scuze, de afaceri externe, în jurul unei politici externe, astfel încât uh, deciziile să fie luate de instanțele europene și nu e, evident, linia pe care o apără grupul nostru. Cred, dumneavoastră doriți uh, să mutați procesul decizional de la nivel național la cel european, lucru uh, cu care nu suntem de acord. În continuare, cooperarea cu NATO. Uh, în aceste ambiții federaliste considerați că votul cu majoritate calificată ar putea să consolideze PESCO și să accelereze procesul decizional. Este cât se poate declar că nu reflectă concepția pe care o are grupul nostru în ce privește politica externă și de securitate comună și prin amendamentele noastre vom scoate acest lucru în evidență. În plus, uh, decizia actuală președinte a Comisiei de a construi în următorii cinci ani o veritabilă Uniune Europeană a apărării este o real erezie, după părerea noastră. De altfel, diplomația și apărarea nu țin de competențele comunitare, ci din potrivă de uh, cele interguvernamentale. Iată de ce vom veni cu amendamente pentru a scoate în evidență caracterul uh, prioritar și predominant al statelor naționale în ce privește politica de apărare și de securitate. Vă mulțumesc, domnule Rivier, pentru, dom- pentru grupul Renew, doamna Vautmans. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, dragi colegi. Dați-vă înainte de toate, domnule McAllister, să vă mulțumesc pentru redactarea acestui raport atât de important în ceea ce privește punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comună. Cred că raportul vine la momentul potrivit. Um, cred că putem organiza votul chiar înainte ca viitorul un alt reprezentant să își uh, a, intre în funcție. Cred că este cât se poate de important. E într-adevăr uh, pertinentă observația dumneavoastră că avem nevoie de o Europa mai unită, mai solidă. Este un mesaj pe care trebuie să-l transmitem cetățenilor mai mult ca oricând. Este important uh, să fim un actor relevant uh, în lumea de azi, pentru că, în caz contrar, vom dispărea în um, acest uh, re, în această reorganizare a puterilor la nivel global. Există anumite elemente care lipsesc din raport, dar sper că veți primi amendamente utile din partea colegilor. De asemenea, este important că ați făcut legătura cu apărarea în Europa. Cred că politica externă și cea de apărare merg mână în mână. Cred că, în schimb, lipsește o abordare care să ne permită să facem față principalelor provocări, terorismul, schimbările demografice, amenințările de natură hibridă, drepturile omului. Cred că există puncte care lipsesc, dar bineînțeles, Renew va pune umărul la treabă și vă vom trimite amendamente utile și sper ca și celelalte grupuri să facă același lucru. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă Vautmans. Voturile în plen sunt prevăzute pentru luna ianuarie în săptămâna de pe 13 pe 16 și sper că până atunci să avem o nouă comisie, să avem o nouă comisie așadar înainte de jumătatea lunii ianuarie. Urmează Jeffrey Venon pentru ECR. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să vă felicit pentru conciziune și pentru uh, Abordarea dumneavoastră de a recurge la o perspectivă de ansamblu în loc de a lua la rând fiecare criză înregistrată la nivel global. Salut alineatul cu numărul 17, unde încurajați Uniunea Europeană să acorde prioritate prevenirii conflictelor și medierii. Eu și adăugat de asemenea asistență umanitară aici. Este într-adevăr capitolul unde Uniunea Europeană ar putea să aducă plus valoare. Ce mă deranjează însă, și cred că nu vă va surprinde, sunt alineatele 19, 20 și 21, unde vorbiți de votul cu majoritate calificată în politica externă și de securitate a Uniunii și un Consiliu European de Securitate și o Uniune Europeană a Apărării. Sunt idei noi, știu că se bucură de popularitate în anumite cercuri din această instituție, sunt instrumente pentru integrarea politică europeană și nu vor face altceva decât să um, adâncească și mai mult clivajul cu, alian- cu aliații transatlantici. Cred că ar trebui să ne concentrăm pe NATO mai degrabă la ora actuală. Oricum, uh, voi uh, spune mai multe atunci când vom discuta despre raportul lui Arnaud Danjean în ce privește politica securitate și de apărare comună. Mulțumesc, Jeffrey, pentru GUE. Nu a cerut nimeni să ia cuvântul. Trecem la cea de-a doua rundă de întrebări. Sandra Caniete. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă felicit uh, pe raport, pentru raportul dumneavoastră. Am câteva observații. Îi uh, sprijin pe acei colegi care au scos în evidență cât de important este să consolidăm uh, politica externă și de securitate comună și, în continuare, să accentuăm importanța cooperării cu NATO. Un alt lucru, cred eu, la fel de important, este cât de realiști suntem în ceea ce privește ambițiile noastre și influența pe care o exercităm realmente la nivel global în ce privește politica externă. Eu am trei observații. Apelul la o Uniune Europeană mai puternică, mai unită, mai relevantă din punct de vedere strategic, mi se pare foarte important, mai ales acum, având în vedere ce s-a întâmplat în ultimele luni, evenimente care au scos în evidență cât de greu este să luăm decizii comune. Să nu mai vorbim de Macron și extinderea Uniunii, Rusia, China, războaiele comerciale, printre altele. Iată de ce este important să găsim o cale de a ne exprima aproape, aș zice, cu un singur glas. În continuare, în ce privește regiunea statelor baltice, important este să putem găsi un mecanism care să oferă o cooperare cât se poate de strânsă între Uniunea Europeană și Marea Britanie în ce privește politica externă și de securitate comună și politica de securitate și apărare comună. Marea Britanie e un actor important, iată de ce trebuie să venim cu o soluție ingenioasă. Și, în ultimul rând, în ce privește instrumentul de vecinătate, cooperarea internațională, trebuie să se asigure verificările și controlele adecvate, pentru că vecinătatea are nevoie de asistență financiară corespunzătoare, e clar. Mulțumesc, mai am patru înscrieri la cuvânt și nu voi mai accepta altele pentru că uh, trebuie să-i dăm în jurul uh, orei de 11 jumate cuvântul. Natalie, acum urmează grupul socialiștilor domnul Maiorino. Grazie, președinte. Volevo... Mulțumesc, domnule președinte. Doream să scot în evidență cât de important este acest raport. Mă convinge ideea unei Europe mai puternice. Eu aș spune că de-a dreptul este o necesitate urgentă să ne fixăm obiectivul de a consolida arhitectura europeană. Spre deosebire de ce am zic până acum, trebuie să vă mărturisesc că, după părerea mea, Europa care vorbește cu un singur glas trebuie să rămână un obiectiv, o ambiție, pentru că politica externă, politica de apărare și aș adăuga aici politica migratorie, politica pentru cooperare și dezvoltare, toate acestea trebuie să fie roadele unui efort comun european. Iată de ce, în această privință, cred că trebuie să fim și mai hotărâți și să dăm dovadă de și mai mult curaj, mai ales în ce privește ideea armatei europene. E un subiect uh, care intră la capitolul uh, nevoii de a consolida coordonarea între forțele participante, dar pe care eu l-aș prezenta ca uh, un obiectiv și mai important. Închei sublinind o îngrijorare legată de capitolul resurselor. Trebuie să facem astfel încât acest obiectiv uh, să nu ducă la consolidarea cheltuielilor uh, militare, pentru că noi trebuie să consolidăm începând cu resursele existente, să consolidăm cu acestea un obiectiv comun de apărare. Iată un lucru, un aspect uh, care trebuie să se acorde atenție deosebită și prudență, mai ales având în vedere faptul că adesea resurse alocate subiectului uh, nesfârșit, a spune, de cooperare pentru dezvoltare, un subiect, un capitol care poate ajuta la preîntâmpinarea intervențiilor militare. Prin acele resurse se privează de resurse alte obiective, precum uh, consolidarea frontierelor. Mulțumesc, Mijel Galan, mulțumesc foarte mult domnule președinte, și uh, eu vreau să mă refer la structura raportului. Cred că dacă uh, problema cooperării multilaterale este uh, confruntată cu provocări, trebuie să facem apel la statele noastre membre de a-și reevalua modul în care procedează atunci când își permit să nu aibă poziții comune, să nu adopte acțiunile comune. Deci, pentru noi, Parlamentul este locul potrivit pentru a face apel la toți. Trebuie să fim parteneri egali în uh, leadership. Dacă suntem separați, nu vom fi decât uh, la coada altora. De aceea, cred că este important să subliniem această importanță de a fi mai puternici împreună în loc să fim doar afectați de consecințele faptului că nu reușim să fim un actor pentru că acționăm în izolare. Cred că așa cum ați făcut, trebuie să subliniem și dimensiunea parlamentară. Cred că valoarea adăugată a diplomației parlamentare este importantă pentru că, din multe puncte de vedere, suntem mai clar, mai direcți în formulările noastre și în interacțiunea cu colegii sau cu guvernele din alte regiuni. Și cred că am dovedit faptul că putem să ne aducem contribuție la blocarea unor conflicte și la găsirea soluțiilor. Avem colegi din diferite grupuri politice care sunt în Balcanii de Vest foarte activi pentru a găsi soluții pentru blocajele din anumite țări și aș dori să continuăm acest lucru. Iar în ceea ce privește consolidarea politicii comune, aș ne că până la QMUI Consiliul trebuie atunci când o decizie nu a fost luată încă din cauza că nu s-a ajuns la unanimitate, cred că ar trebui să facem public cine a votat împotrivă, cine a făcut să nu se ajungă la unanimitate. Cred că ar fi o modalitate de a arăta foarte clar cu cine trebuie să vot, uh, cu cine trebuie să lucrăm în mod special pentru a avea un vot unanim și aș voi, voi trimite un amendament în acest sens. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, Michel Gala. Domnul Alexandrov. Mulțumesc, domnule președinte. Iau cuvântul pentru a vă atrage atenția asupra unui punct de vedere pe care îl susțin deja de ani de zile, politica de extindere a Uniunii Europene trebuie să fie coordonată cu accesul unor noi membri în NATO este de mare importanță, mai ales în ceea ce privește Balganii de vest. Ca să spun mai clar, o țară trebuie să intre întâi în NATO și abia după aceea în Uniunea Europeană. Este absolut inacceptabil că există asemenea așa numite găuri negre în Balcanii, de vezi, de pildă Serbia. Acestea sunt țări opuse în NATO, și care cooperează militar cu Rusia și în același timp doresc să devină membre ale Uniunii Europene. Putem spune, de pildă, Serbia și Rusia au făcut manevre militare cu așa numita tehnologie C400. Este o tehnologie de rachete care uh, are uh, facilități în Serbia, Bulgaria, Ungaria și în alte țări, sau mai degrabă raza de acțiune a acestor rachete acoperă teritoriul acestor țări. Recent, Bulgaria a expulzat un diplomat rus care avea cont contacte cu serviciile secrete. Acum câteva zile, Vladimir Putin i-a dat un premiu, unul dintre cele mai importante premii unui bulgar care susține pe față o organizație opusă NATO și Uniunii Europene. Cred că în rapoarte trebuie să subliniem rolul Rusiei ca fiind unul dintre principalii adversari ai NATO și ai Uniunii Europene. De asemenea, trebuie să subliniem faptul că țările din Balcanii de vest care își doresc să devină membre ale Uniunii Europene ar trebui să intre întâi în NATO. Mulțumesc și acum domnul Cicovski. Aș vrea să vă felicit, domnule președinte, pentru acest raport foarte util Aș vrea să le spun celor care spun că Europa trebuie să aibă o influență mai puternică, dar să fie mai puțin unită, că este o inconsecvență. O lume în care putea face așa ceva nu există. Dacă vrem o Europa mai influentă, trebuie să acționăm în cooperare mai strânsă și îmi plac ideile dumneavoastră, pentru că eu nu și ideea lui uh, Michael uh, în ceea ce privește expunerea, numirea publică a țărilor care uh, fac să nu se ajungă la unanimitate. Dar vreau să vă spun că problema adevărată este alta. Și anume că nu avem o politică comună nici măcar când avem unanimitate. Ne punem de acord asupra unui lucru la Consiliu, și apoi statele membre se apucă să lucreze pe termen, pe cont propriu. Încearcă cumva, pe de o parte, să urmeze politica asupra care am fost de acord, dar pe de altă parte își fac uh, treburile separat cu Iran, cu Ucraina, cu China, cu Statele Unite chiar când avem o poziție comună, nu acționăm împreună. Și de aceea eu aș fi chiar mai ferm decât sunteți dumneavoastră în raportul noastră și aș spune că statele membre încalcă tratatul pentru că ne-am angajat prin tratatul de la Lisabona să acționăm împreună Asta înseamnă că locul unde trebuie subliniat în poziția naționale este Consiliul European. După ce am ajuns la o poziție comune, ar trebui să fim loiali și să îl susținem pe înaltul reprezentativ în uh, susținerea acelei politice. Uh, iar acesta, dacă este înțelept, se va folosi de ministrii naționali pentru a aduce la îndeplinire misiune, în numele Uniunii Europene și cu aprobarea Uniunii Europene. Aceasta a fost practica sub Lady Ashton și cred că a funcționat și sper că ne vom putea reîntoarce la această politică. Mulțumesc! Mulțumesc! Vă mulțumesc tuturor pentru remarcile critice și pentru reacțiile pozitive. Acum Uh, termene limită pentru trimiterea amendamentelor uh, sunt, uh, este, termenul limită este vineri la ora 11. Vor fi luate în discuție pe 18 noiembrie. Avem întâlnire cu raportorii numeri în săptămâna 47 și 48. Pe 4 decembrie vom avea votul la AFET și dacă lucrurile merg bine vom avea votul în plenară la sesiunea de pe 13-16 ianuarie de la Strasburg. Și acum îi dau cuvântul lui Natalie Loazo pentru a coordona următoarea parte a întâlnirii, punctul numărul 7. Voi vorbi în franceză. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, dragă David. Acum vom discuta despre proiectul de raport privind punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune. Înainte de a-i da cuvântul lui Arnold Danjou, aș vrea să vă spun câteva aspecte legate de programare și anume amendamentele pentru raportul acesta trebuie trimise înainte de vineri 8 noiembrie la ora 12. Apoi vom lua în calcul amendamentele la AFET pe 18 noiembrie cu un vot la AFET pe 4 decembrie și în mod excepțional am introdus un aspect în agenda FED pentru a ne asigura că dezbaterea poate avea loc în plenară în ianuarie 2020. Așadar, îl invit pe Arnaud Danjon să prezinte proiectul de raport. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând vreau să fac câteva marci, remarci introductive. Este vorba despre un raport anual privind punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune. Uh, Asta înseamnă că cadrul este totuși limitat Spun asta pentru că văd uh, că există tentația din partea unor colegi, în special în dezbaterea din uh, Subcomisia de Securitate și Apărare, să facă reflexii ample geostrategice care se referă la toată lumea și la toate crizele. Nu acesta este obiectul raportului de față. Obiectul acestui raport se uh, referă la punerea în aplicare a conceptelor și instrumentelor existente în baza tratatelor Uniunii Europene. Unor li se va plăcea acest raport prea limitat și cu ambiții și o amploare prea modeste, dar asta ni s-a cerut în calitate de parlamentar. Uh, sigur, n-am nimic împotriva dezbaterilor extinse, există deja multe, dar nu e neapărat treaba noastră în ceea ce privește acest raport. Acestea fiind spuse, uh, trec în revistă, fac o dare de seamă a punerii în aplicare a acestei politici, care este o politică modestă, trebuie să reamintim și acest lucru, politica de apărare rămâne în mare parte o prerogativă exclusivă a statelor membre, este un domeniu interguvernamental, nu este sarcina noastră să schimbăm acest lucru, ci să valorificăm instrumentele care există la nivel comun. Aceste instrumente sunt în primul rând misiuni și operațiuni. În momentul de față există 16 misiuni civile și operațiuni militare. Uh, Încerc să fac referire la fiecare dintre ele și să fac o evaluare critică uh, Cred că suntem toți de acord uh, că aceste misiuni individual sunt uh, desfășurate foarte profesionist de un personal extins uh, civil și militar pe care trebuie să salutăm și să-l felicităm, dar impactul acestor misiuni este foarte inegal și valoarea adăugată a acestor misiuni și operațiuni este foarte inegală și pot fi aduse mai multe îmbunătățiri și în special o mai mare flexibilitate în gestiunea acestor misiuni și operațiuni ar fi binevenită binevenită pentru a le spori eficiența. Este o constatare pe care o facem de multă vreme. Știu că este foarte dificil de pus în aplicare, dar este o cerință care trebuie să-i dăm curs. În ceea ce privește autonomia strategică a Uniunii Europene, știu că este un subiect uh, amplu dezbătut. Mm, revin adesea în acest text la această temă pentru că, în primul rând, este un concept care astăzi figurează în textele Uniunii Europene, Cred că trebuie să ne felicităm pe, pentru acest lucru. Este un concept care nu este foarte clar pentru toată lumea și care merită explicat. Este rezultatul unei duble constatări, convergența a două constatări. Prima constatare este degradarea mediului nostru strategic. Degradarea mediului nostru strategic este durabilă, de profunzime și duci, îi duce pe europeni la o modificare a gândirii strategice. Timp de zeci de ani uh, ne-am gândit la jocul multilateral și la alianțe care astăzi sunt degradate și aceasta este a doua constatare în acest mediu durabil, tulbure, în care Europa este plină de crize care o afectează direct, vechile instrumente, să spun, uh, prin care ne-am reglementat problemele de uh, securitate timp de peste 60 de ani sunt puse în discuție. Nu spun că trebuie să dispară, nu spun că nu au nicio pertinență, dar aceste instrumente și arată limitele. Astăzi vedem clar că alianțele însele sunt puse sub semnul întrebării din interior când principalul nostru aliat, Statele Unite, face politica pe care o face, așa, la întâmplare cu președintele lor, cred că asta îi face pe europeni să-și pună un uh, semn de întrebare legat de fiabilitatea acestei alianțe. Când această alianță aveți un domn pe care îl cheamă Erdogan, cred că acest lucru pune sub semnul întrebării expresia pe care o aud des aici. NATO este o alianță de valoare. Da, sigur, fără îndoare, dar nu sunt sigur că, avem, că aveți aceleași valori cu domnul Erdogan. Deci sunt lucruri care trebuie puse sub semnul întrebării. Aceste uh, lucruri trebuie să ducă sau ar trebui să-i facă pe europeni individual și împreună să-și asume o autonomie mai mare, să reducă nivelul de dependență față de alții. Indiferent care sunt ei, este uh, de neconceput ca în fața unor provocări de securitate în zone care nu sunt prioritare pentru aliații noștri, noi să nu putem interveni pentru că depindem prea mult de acești aliați. Astăzi, pe teatrele de instabilitate din Sud, suntem încă prea dependenți de partenerii care nu au niciun chef să fie în Sud, nu vor să aibă acolo un teatru de operațiuni și cu toate acestea asta ne afectează securitatea. De, de aceea ne trebuie autonomie strategică, ceea ce nu înseamnă independență absolută, pentru că acest lucru nu este realist pe termen mediu și scurt. Autonomie strategică, adică capacitatea autonomă de a evalua situațiile și de a trage consecințele. Și eventual de a interveni eh, de manieră autonomă. Este un lucru foarte ambițios, este un lucru care nu există astăzi, nu este satisfăcător, dar este o ambiție pe care Uniunea Europeană trebuie să o aibă și când spun Uniunea Europeană mă refer la statele membre individual, trebuie să facă un efort și bineînțeles și împreună prin cele câteva instrumente de care dispunem la nivelul Uniunii. Bun, în mare acestea ar fi principalele teme ale acestui raport. Bineînțeles, revin la noile instrumente care au apărut din 2016 încoace. Unele erau în tratat, dar nu erau activate, cum ar fi cooperarea structurală permanentă. Mai avem și Forul European de Apărare. Acestea sunt instrumente care constituie fără îndoială uh, avansuri majore și din punct de vedere intelectual sunt foarte instrumente pentru că arată o formă de ruptură în interiorul uh, instituțiilor europene cu niște uh, aspecte tabu de până acum, de pildă asupra faptului că Comisia nu putea investi bani în domeniul apărării sau asupra faptului că cooperarea structurală permanentă dormea la cald într-un alinat al tratatului, dar nimeni nu voia să o activeze. Aceste instrumente sunt activate, putem să ne felicităm pentru acest lucru tonul raportului meu, va, sigur, unii vor fi critici, sigur, raportul acesta va fi modificat și va fi îmbogățit de dumneavoastră contribuții, tonul raportului meu rămâne totuși prudent. Vă reamintesc că atât cooperarea structurală permanentă, avem 47 de proiecte azi, 47 de proiecte în 25 de țări, nu sunt sigur că <laughs> respectăm conceptul unei cooperări structurale permanente care se dorea foarte ambițioasă pentru a avansa mai mult cu state foarte voluntare. În fine, rămâne de văzut și Fondul European de Apărare este un instrument relativ virtual deocamdată. Există prognoze bugetare, sunt declarații de intenție, sunt multe angajamente luate, dar nu suntem încă în faza activă, operațională a acestui Fond European de Apărare. Și, după cum știm, diavolul se găsește în detalii, așadar punerea în aplicare a acestor instrumente uh, rămâne sub semnul întrebării și uh, va trebui să fim foarte vigilenți politic și uh, aici în Parlament trebuie să ne jucăm rolul. Unora le va, va, va părea rău și închei cu asta. Caracterul foarte modest al aporturilor în ceea ce privește controlul parlamentar. Să nu ne mințim Parlamentul nostru trebuie să joace rol până la capăt și nu trebuie nici să-și facă iluzii în privința prerogativelor sale, în privința apărării. Suntem într-un domeniu unde, din punct de vedere bugetar și operațional, deciziile se iau la nivelul statelor membre. Aș vrea ca acest Parlament să le dea lecții tuturor, dar deocamdată nu avem instrumentele legale în baza tratatelor pentru a avea influența asupra unor decizii care rămân decizii naționale. Bun, putem să ne dorim acest lucru, putem putem să-l clamăm. Eu sunt extrem de realist și prefer să ne ținem de ce avem ca prerogative, să ne exercităm bine și din plin înainte de a ne atribui altele noi, care ar fi iluzii și utopii. Uh, deci poate de aici vine partea mică din acest raport acordată dimensiunii parlamentare a politicii de apărare. Cred că sunt domenii în care putem fi mai activi și trebuie să avem un rol sporit, mai ales uh, în ceea ce privește controlul misiunilor și operațiunilor făcute în numele Uniunii Europene. Cred că aici avem un rol de jucat, un rol care ar trebui să fie mai activ și mai recunoscut de instanțele europene în ceea ce privește celelalte operațiuni care care sunt operațiuni naționale, în care sunt implicate trupele la nivel național, cred că uh, ar fi mult prea prezumțios din partea Parlamentului să încerce să exercite orice formă de control, deși putem să avem o dezbatere. Mulțumesc! Mulțumesc, Arnaud Danjean. Vreau să-i dau uh, să cuvântul, să le, le dau cuvântul raportorilor din umbră, începând cu domnul Arad Covaci din partea socialiștilor. Mulțumesc foarte mult! Dragi colegi, în primul rând, în calitate de raportor din umbră, vă îl felicit pe domnul Danjon pentru activitatea și contribuția foarte bună la acest raport. Un raport foarte detaliat și cuprinzător. Pe de altă parte, regret că Consiliul nu și-a făcut datoria uh, și nu ne-a trimis raportul anual la timp. L-am primit acum două zile. Sunt de acord în ceea ce privește importanța politicii comune de securitate și cred într-o integrare mai profundă și încurajez Uniunea să joace un rol decisiv pe scena globală. De aceea îndemn Consiliul să, se, să treacă de la unanimitate la majoritate calificată în domeniul politicii politicii comune, acolo unde tratatul privind Uniunea Europeană permite acest lucru. Mai mult, pe termen lung, susțin ideea creării unei armate comune europene și știu că în această sală sunt foarte mulți colegi care se opun acestei idei. Continuăm să condamnăm intervențiile Rusiei din peninsula bilegale, susținem pe ucraineni în lupta pentru independență, integritate teritorială și suveranitate să reține că anumite misiuni pot fi instrumente eficiente, dar trebuie să subliniez că nu trebuie să afecteze oamenii nevinovați și trebuie să fie în concordanță cu principiile Cartei ONU și uh, ale politicii noastre comune. Uh, vorbim și despre uh, negocieri multilaterale privind tratatele nucleare, să fim uh, pregătiți pentru uh, amenințări hibride, incluzând campaniile de dezinformare și trebuie să uh, subliniem cât de importante sunt negocierile și misiunile. Și nu în ultimul rând, suntem de acord cu realizările ultimilor cinci ani în ceea ce privește consolidarea politicii comune externe și sperăm că acest progres va merge mai departe. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Văd că pentru unii urma nu este aici, deci uh, îi dau cuvântul doamnei Neumann din partea verților. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, îi mulțumesc domnului Danjean pentru acest acest raport extrem de cuprinzător în legătură cu politica uh, externă și de securitate comună împărtășim o serie de puncte cu dumneavoastră și uh, analiza profundă a misiunilor uh, PESC, uh, revizuirea uh, mecanismului de luare a deciziilor, precum și mecanismele pentru a îmbunătăți uh, aceste capacități. Însă nu vă surprinde uh, faptul că avem o serie de amendamente și aș dori să subliniez patru domenii în legătură cu care vor uh, fi acestea. Chiar dumneavoastră ați discutat despre conceptul de autonomie strategică, însă noi nu suntem siguri că acesta ar trebui să fie obiectivul sau unul, dintre mijloacele uh, pesc europene. Obiectivul nostru trebuie să fie uh, o uh, politică de securitate și apărare comună bazată pe valori care să facă Uniunea Europeană un partener al uh, infrastructurii de securitate europene. Uh, capacitatea de a acționa autonom uh, și capacitățile în acest sens ar putea să fie o modalitate spre acest obiectiv, însă alianțele, cooperare, uh, cooperarea, consolidarea multilateralismului ar trebui să fie și ele modalități pentru a atinge acest obiectiv. A doua observație ține de faptul că 90% din textul dumneavoastră pune accentul pe aspecte militare și pe industria apărării Însă, conform tratatelor la care faceți trimitere, spune că uh, în centrul abordării europene ar fi o abordare integrată, o consolidare a părții civile a PESC. Uh, aș pune și accentul pe un, cele 11 misiuni civile, pentru că atunci când acționăm uh, Uh, sub această umbrelă există și aspecte civile care trebuie să fie monitorizate și susținute. Al treilea aspect ține de efectul pe care o au misiunile PESC și în ce măsură putem să uh, avem o capacitate de control a misiunilor noastre. Uh, sunt sigură că majoritatea sau chiar toți uh, cei angajați în aceste misiuni doresc să îmbunătățească situația în statele unde se află și unii chiar își pun viața în pericol în acest sens. Uh, cred că trebuie să recunoaștem acest lucru. Cu toate acestea, dacă ne uităm la efectul anumitor misiuni PESC, Uniunile, misiunile noastre uh, cooperează cu actori care se implică în încălcarea ale drepturilor omului, care sunt uh, suspectați că au încălcat legislația umanitară. Nu spun acest lucru ca un argument împotriva misiunilor PESC, care mi se pare foarte importante, însă este important ca noi în acest Parlament și uh, în Europa să fim mai uh, Uh, precauți în uh, legătură cu ceea ce se întâmplă în misiunile noastre, de exemplu cum fac eu în legătură cu misiunea noastră în Irak. Și ați menționat uh, strânsa cooperare în legătură cu cercetarea și dezvoltare și noi vrem să ne asigurăm că avem același tip de cooperare în ceea ce privește exporturile de arme, în special cele finanțate prin mecanisme comunitare. În acest sens, Uh, vom depune amendamentele noastre și sunt sigură că vom avea un raport care să se asigure că PESC și Uniunea Europeană va consolida toate aceste elemente. Stimați colegi, vă rog uh, să fiți conciși în momentul în care interveniți prin respect uh, față de ceilalți colegi care vor dori și ei să se exprime și de asemenea pentru că aveți de, până vineri să depuneți amendamentele la acest proiect de raport. Dau cuvântul domnului Rivier în numele ID. Mulțumesc, doamnă președinte. Îi mulțumesc lui Arnaud Danjean pentru munca realizată și pentru aceste uh, cuvinte în care a menționat rolul limitat al Parlamentului European și că trebuie să rămânem în uh, domeniul aplicării tratatelor în uh, redactarea acestui raport. Este un compromis uh, care, pentru că se înscrie în efortul afișat de a constitui o politică de apărare europeană. Este vorba aici de un nou instrument care să uh, care subminează sistemele de apărare europene Uh, autonomia strategică europeană se înscrie în uh, complementaritate cu NATO și alte alianțe. Deci plasați de facto uh, apărarea pe care o aveți în vedere în subsidiaritatea americanilor care cheltuiesc mult mai mult pe NATO. De asemenea, uh, puneți accentul pe creșterea eficacității. Aici uh, faceți să intre diplomația într-un, în domeniul de acțiune al Comisiei. Am apreciat uh, uh, trecerile în revistă a diverselor misiuni și regret că nu se menționează că obiectivul uh, esențial trebuie să uh, fie pe retrimiterea și repatrierea imigranților ilegali către punctul de plecare. În ceea ce privește industria, am fost uh, îngrijorat când uh, vorbiți despre consolidarea bazelor industriale de apărare. Aici ne îndepărtăm de, de tradiția europeană care pune baza pe cooperarea internă. În ceea ce privește Fondul European de Apărare, vorbiți despre cele 13 miliarde ca o primă inițiativă, un prim pas către comunitarizarea industriei de apărare și care va fi sub controlul Comisiei. Vom prezenta o serie de amendamente uh, ca apărarea să rămână un aspect comunitar și să nu să rămână în uh, decizia statelor membre și să nu fie un aspect uh, interguvernamental. Domnul Van Orden, mulțumesc, uh, domnul președinte. Este vorba de un raport foarte coerent și bine gândit. La asta mă așteptam oricum de la colegul Arnaud Danjean, însă sunt, nu sunt de acord pe, cu premizele pe care se bazează Uh, este vorba aici de autonomie strategică. Teza că apărarea și securitatea Europei trebuie să fie în mâinile Uniunii Europene. Sunt împotriva acestei idei. De asemenea, ideea că dacă Uniunea Europeană uh, vrea ambiții să devină un suprastat, are nevoie de o armată. Există o logică aici, însă nu sunt de acord cu obiectivul. Cred că acest proiect va crea doar diviziuni între europeni și aliații noștri americani, care va fi în beneficiul dușmanilor noștri. Putem să avem, putem să fim autonomi din punct de vedere strategic atâta timp cât lucrurile nu sunt prea dificile în momentul în care facem apel la Statele Unite. Mi se pare dificil să-mi imaginez orice fel de circunstanță în care statele europene s-ar angaja în uh, operațiuni majore de uh, luptă fără susținerea aliaților NATO. Da, pot să-mi -am imaginez că misiuni de acțiune polițienească sau antiteroriste, însă nu operațiuni de luptă majore. Cam acestea par să fie uh, direcția și aceasta pare să fie direcția în care merge ambiția proiectului. Am, ar trebui să uh, reluăm ce se spune în raportul lui David McAllister, că ar trebui să prioritizăm uh, asistența umanitară și intervențiile non-militare. Aici uh, Uniunea Europeană poate să completeze NATO, nu prin uh, încercarea de a crea structuri militare care uh, să rivalizeze sau să amenințe viziunea din interiorul NATO. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Domnul Wallace pentru GUE. Da, sunt, suntem dezamăgiți. Cu acest raport vom uh, prezenta amendamente este un manifest pentru colonialism și război. Nu se ține cont de articolul 2.1 al Cartei ONU care limitează utilizarea forței împotriva integrității teritoriale a statelor suverane. Se vorbește despre invadarea statelor pentru a proteja așa zisele interese ale noastre, în ceea ce privește resurse naturale, în, în este rasist pentru că desemnează migranții ca o amenințare de securitate la adresa Uniunii Europene, nu recunoaște uh, rolul uh, Uniunii Europene în destabilizarea statelor care ne înconjoară. Nu am decimat Libia, nu am uh, dat, pus gaz pe foc în războiul civil din Siria, nu am trimit, a, trimis arme către regimele, regimurile cele mai brutale anual, Uh, raportul merge împotriva datelor, cere continuarea a ceea ce am făcut până acum, însă mai repede și cu arme mai scumpe. Mi se pare că raportul a fost scris de cei care lucrează pentru industria armelor, care profită din vânzarea asemenea, asemenea arme către regimele fără, regimurile fără scrupule. Uh, doar pentru exploatarea resurselor care ar trebui să rămână îngropate pentru a evita dezastrul climatic. Europa nu trebuie să pună corporațiile în fața drepturilor omului și viețile omenești, vieților omenești. Ar trebui să punem accentul pe prevenția conflictelor în loc să subvenționăm industria armelor. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc am primit foarte multe solicitări de intervenție. Din păcate, nu pot să dau cuvântul tuturor pentru că următorul subiect deja ar fi trebuit să îl începem. Vă propun câteva minute pentru patru intervenții și vă rog să uh, vă limitați la un minut fiecare. Începem cu Mihail Galer. Herzlichen Dank an Arno für seinen umfassenden îi mulțumesc lui Arno pentru acest raport eh, bine justificat, împărtășesc abordarea sa echilibrată, eh, inclusiv eh, conflictele civile și împărtășesc de asemenea îngrijorarea lui în ceea ce privește mm, organizarea eficace a misiunilor și autonomia lor strategică. În unele următoare Așteptăm ca statele membre să definească în sfârșit autonomia strategică pentru a putea vedea efectele pe care le vor avea asupra politicii de securitate și apărare comună, printre altele. Împărtășim ideea Fondului de Apărare și PESCO și cer Consiliului să structureze politica comună și de apărare în uh, ideea unei abordări de a genera plus valoare. Trebuie să continuăm uh, negocierile cu Statele Unite astfel încât să asigurăm reciprocitatea pentru produsele din industria apărării și pe piața americană. Cu siguranță, din punctul de vedere strategic european, ar fi rezonabil să avem ca debușeu pentru produsele de, de apărare piața europeană, însă având în vedere divergențele care există între firmele de apărare europene și cele americane, nu mi se pare o idee realistă. Trebuie să recunoaștem uh, caracteristicile pieței de apărare și trebuie să facem eforturi pentru ca industria apărării europene să fie mai competitivă, continuând cu eforturile pe piața americană în același timp. Mulțumesc! Merci, Monsieur Schuster. Mulțumesc, domnul Schuster. E... Mulțumesc. Raportul mi se pare foarte interesant și împărtășesc ideea de a avea o autonomie strategică pentru Europa, însă trebuie să stabilim foarte clar ce înțelegem noi la acest capitol. Iată, din această privință raportul rămâne destul de deschis, nu e clar, plus um, nu se înțelege cum ar trebui să se articuleze în relație cu NATO și care e relația noastră cu ONU. Vom uh, desfășura intervenții doar în temeiul mandat, unui mandat ONU sau vom avea o capacitate militară autonomă? Care va fi relația între mecanismele de soluționare a conflictelor civile și militare. Nici acest lucru nu este detaliat. În plus, nu se justifică cheltuielile suplimentare în domeniul apărării. Având în vedere deficitul de cooperare în sectorul apărării, lucru care generează un deficit de miliarde, cred că am putea îmbunătăți această situație. Este clar un subiect controversat care generează multe întrebări. Merci, Madame Calniete. Vă mulțumesc, doamna Calniete. Mulțumesc, doamna președinte. Voi vorbi în principal despre aș dori să vorbesc despre această creștere a bugetului pentru apărare în uh, următorul cadru financiar multianual de la 590 de eh, milioane la 15 este o creștere de 22 de ori mai mare pe întregul ciclu de șapte ani. Avem capacitatea de absorpție a acestei creșteri este un lucru pe care trebuie să-l folosim foarte eficient pentru cercetare și apărare. Pentru toate inițiativele noi ale Uniunii în acest domeniu, care sunt asociate cu creșterea foarte rapidă în cheltuieli, trebuie să stabilim condiții clare care încă nu există, există încă sau nu sunt cunoscute un proces de planificare eficientă la nivel european, uh, impactul asupra uh, necesităților și capabilităților reale și uh, cadrul de răspundere. Vă mulțumesc. În încheiere, domnul Gheta. Oui, merci, madame la présidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Bineînțeles, aș dori să adaug felicitările mele și ale grupului Renew pentru colegul nostru Dan Jean pentru raportul său. Aș dori să amintesc tuturor uh, celor prezenți în această sală că statele membre ale Uniunii împreună cheltuiesc în momentul actual de trei ori mai mult decât Federația Rusă pentru rezultate care sunt uh, consternante. Această simplă comparație ne uh, face să ne incite să facem eforturi mai mari de eficacitate și de coordonare. A treilea punct, când ni se spune, unii colegi au făcut-o, că nu putem face nimic astăzi fără NATO, da. Exact. Aici uh, constă întreaga dramă, pentru că președintele Statelor Unite și mă tem să o spun, uh, mă tem, dar trebuie să o spun, Statele Unite, dincolo de președinte, au uh, pus sub semnul întrebării în ultimii ani perenitatea și soliditatea Alianței Nord-Atlantice dacă nu am avea apărare comună, nu am avea apărare deloc. Al patrulea punct, înțeleg perfect uh, apelul domnului Danjean la limitarea exercițiului său. Înțeleg acest lucru, însă înțeleg mai puțin ceea ce ne-a spus oral adineauri. Dacă am înțeles bine, și sper că l-am înțeles greșit, că nu ar trebui să ne exprimăm uh, dorințe în legătură cu evoluția politicii de apărare, pentru că acest domeniu nu ține de competența noastră. Da, este adevărat, nu avem puterea bugetară în acest sens. Deci nu este de competența noastră însă să ne exprimăm dorințe și să formulăm propuneri, da, asta, domnule coleg Danjean, asta ține de competențele noastre și chiar de datoria noastră, aș spune eu. Vă mulțumesc. Mulțumesc tuturor. Dau cuvântul acum foarte pe scurt domnului Danjean. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, pentru că amendamentele sunt acolo pentru a reflecta punctele de vedere exprimate, le vom discuta în 18 noiembrie. Mulțumesc tuturor uh, care au intervenit, fără a fi surprins de aceste intervenții. Aș reveni asupra trei puncte. În ceea ce privește ultimul, uh, ultima observație a domnului Gheta. Nu m-ați înțeles greșit, uh, cred că putem să ne înțelegem. Bineînțeles că suntem aici să, pentru a face propuneri, putem să exprimăm ambiții. Ceea ce voiam să spun este că deseori, și asta nu vă privește pentru că sunteți nou venit în Parlamentul European, aceste dezbateri au uh, dus la propuneri care nu au fost uh, neinteresante, dar care erau atât de decuplate de realitate și de competențele reale pe care le deținem, în care încât deveneau uh, uh, vorbe goale și care nu erau deloc în serviciul instituției pe care o reprezentăm. Câteodată încep cu propuneri atât de extravagante încât uh, Uh, consideră că întregul raport uh, este bun de aruncat la gunoi. Bineînțeles că sunt de acord cu toate propunerile ambițioase care ar trebui să fie luate în considerare de Parlamentul European. Mai mulți interlocutori cu violență au dorit, vorbit despre respectarea Cartei ONU. Nici măcar nu se pune problema. Carta ONU este respectată și politica de securitate și apărare a Uniunii se înscrie pe deplin în Carta ONU. Nicio intervenție europeană militară nu are loc fără uh, respectarea cartei. Acest lucru apare în tratat. Nu pot să insist uh, foarte mult asupra acestui lucru. Nu voi menționa în trei capitole acest, faptul că trebuie respectată această carte. Și ultimul punct, pentru că este o discuție fără sfârșit în legătură cu NATO. Mă bucur că, pe de o parte, sunt criticat că nu sunt prea pro-NATO și, pe de altă parte, că sunt uh, insuficient de pro-NATO. Uh, realitatea este simplă. 22 dintre cei 27 de state membre aparțin NATO și uh, recunoaștem că trebuie să dezvoltăm politici de apărare, însă nu trebuie să fie exclusive și să nu țină cont de, angaj- de celelalte angajamente. Nu știu uh, cine poate să apere, să asigure apărarea continentului mai mult decât NATO. Și cu toate acestea, acestea nu este satisfăcător în legătură cu alte amenințări, în legătură cu Sudul, Africa. Nu, NATO va fi o forță de acțiune acolo. Deci există un uh, loc uh, pentru Uniunea Europeană în NATO și, de asemenea, pentru statele membre care doresc să o facă individual, să găsească o complementaritate. Deci, uh, uh, faptul că aș pleda pentru o apărare europeană care morcă a NATO nu are sens. Și faptul că trebuie să ne separăm de NATO nu are sens uh, nici uh, atât. Văd că raportul este prea militarist pentru unii. Noi, a, acțiunile noastre nu sunt doar civile, nu uh, este partea cea mai importantă a acțiunilor noastre. ci 4.000 de funcționari SAE uh, acționează exclusiv pe domeniul civil. Deci, uh, nu este rău ca o dată pe an să punem accentul pe ceea ce am putea să face, pe ceea ce putem face mai bine, pe capacitățile militare. Ultima frază și regret că domnul Reyes a părăsit sala acest, uh, aceste acuze în legătură cu comunitarizarea industriei de apărare europene. Să fim serioși, 13 miliarde de euro care vor fi injectate în șapte ani, uh, în timp de șapte ani, reprezintă mai puțin de 2 miliarde pe an. Asta înseamnă comunitarizarea industriei de apărare. Este doar o mică sumă care va uh, susține tehnologii care ne lipsesc, ca pentru a ne face mai puțin dependenți. Domnul Reyes cred că își dorea să fim mai puțin dependenți de Statele Unite. Este un ajutor, o incitare, nu o comunitarizare sau o uh, asumare de control din partea Comisiei. Da, vă mulțumesc uh, tuturor celor care ați urmărit această dezbatere. Vă reamintesc datele. 18 noiembrie până termenul pentru amendamente, votul în AFET în decembrie și în plenară în săptămâna 13-16 ianuarie la Strasburg. Mulțumesc, mulțumim domnului Vacikovski pentru, apă, pentru răbdarea sa și predau uh, președinția acestei ședințe.